Bună ziua, haideți să începem. Yes. Okay, I'm going to speak in Spanish, if you are agree. Voi continua în limba spaniolă. Um, aprobație. Primul punct, adoptarea ordinii de zi, 11 și 12 noiembrie 2019. Dacă nu se prezintă obiecții, atunci proiectul se adoptă. Cum nu sunt obiecții, trecem la punctul 2, adoptarea procesului verbal a reuniunilor din 2-3 octombrie. Procesul verbal a fost deja distribuit pentru toți membrii PETI. Dacă nu se prezintă obiecții și acestea se pot adopta. Se adoptă fără obiecții și trecem la al treilea punct, comunicări din partea președintei doresc să vă informez în legătură cu următoarele chestiuni. În primul rând, coordonatorii au adoptat prin procedură scrisă programul de cercetare anuală al PETI. Rezultatele procedurii scrise la punctele B, 4 și 5 septembrie au fost următoarele. Petițiile și am să le enumăr aici. 1373 din 2014, 04 din 2018, 557 din 2018, 649 din 2018, 655 2018 și 798 2018 vor fi finalizate. Petițiile 0364, 0367, 0443, 0668, 0854 și 0939, 984 și 1114 din 2018 se mențin deschise și se vor include pe ordinea de zi pentru o viitoare ședință. Petiția 0420 din 2014 vom cere un nou raport din partea Comisiei Europene și se vor trimite scrisori administrației centrale și regionale din Spania. Petiția 0649 din 2018 se va analiza împreună cu petiția 0459 din 2018. În ceea ce privește petiția 0827 din 2018 vom cere informații la Comisia Europeană. Petiția 0902 va fi inclusă pe următoare ordine de zi, după ce vom primi răspunsul de la Comisia Europeană și de la autoritățile spaniole competente după scrisorile care au fost trimise. Toată lumea de acord? Perfect atunci. S-au făcut comunicările. Trecem prin urmare la punctul 4 de pe ordinea de zi. Avem mai multe petiții. Petiția 0676 din 2016, prezentată de către un cetățean uh, neamț, în legătură cu politica monetară care se presupune a fi unilaterală și antidemocratică adoptată de BCE și petiția 0429 din 2017 prezentată de către domnul Harald Bolsinger, naționalitate germană în legătură cu respectarea uh, de către Banca Centrală Europeană a Cărții Drepturilor Fundamentale a UE. Cei doi petiționari, dacă nu greșesc, sunt aici prezenți, domnul sau doamna doamna Slovinski, domnul, mă scuzați, Slovinski și domnul Harald Bolsinger. Dacă sunteți de acord, aveți 5 minute la dispoziție fiecare dintre dumneavoastră. Vale, primero le daremos... Va începe domnul Bolsinger. Bun venit aici, domnule Bolsinger. Vă dau cuvântul pentru 5 minute. Okay, thank you very much, dear honorable members. Vă mulțumesc foarte mult, stimați eurodeputați stimați membrii Comisiei Europene, vă mulțumesc pentru că ați acceptat această petiție și că ați pus-o pe ordinea de zi de astăzi. Mm, ați, uh, 0, ați spus un 0676, nu este numărul corect. Eu o să mă refer la cea de-a doua petiție, nu la prima. Care este problema? Nu știu dacă funcționează prezentarea. Se pare că nu. Problema este simplu de, de înțeles. În mandatul central al uh, Băncii Centrale Europene nu se regăsesc drepturile fundamentale. Este vorba de criteriile de uh, eligibilitate pentru garanții, garanțiile și celelalte active care trebuie să fie acceptate de Banca Centrală Europeană. Deci există o orbire din punct de vedere etic uh, pe piețele financiare față de uh, valorile etice. Există diferite, există diferite foruri cărora m-am uh, adresat, am făcut comparații și am ajuns la aceleași, uh, la aceleași rezultate. Cam 20% din uh, activele eligibile ca garanții pentru Banca Centrală Europeană fac parte, sunt controversate din punct de vedere etic. Deci Banca Centrală Europeană finanțează companii care nu respectă drepturile fundamentale ale Uniunii Europene, ceea ce nu face decât să destabilizeze uh, mediul de afaceri din Uniunea Europeană. Este vorba de un volum imens 14.000 de miliarde de euro cu o influență imensă asupra pieței unice europene și asupra cetățenilor europeni. Soluția ar fi una foarte simplă. Nu trebuie decât să cerem uh, respectarea drepturilor fundamentale în uh, momentul în care Banca Centrală Europeană uh, achiziționează anumite sau acceptă anumite active. Banca Centrală Europeană, ca o instituție europeană, este obligată să respecte drepturile fundamentale. În articolul 6 din Tratatul Uniunii Europene se cere această obligativitate necondiționată a cartei și există și în articolul 51 um, din cartă se obligă, se prevede și această obligativitate pentru Banca Centrală Europeană din um, um, în tratatul de funcționare în tratatul de funcționare Uniunii Europene nu se cere această uh, obligativitate și respectarea drepturilor fundamentale nu cred că ar uh, viola drept, independența, caracterul independent al Băncii Centrale Europene și tocmai de aceea aș dori să vă cerem să insistați ca și Banca Centrală Europeană să respecte aceste valori fundamentale. În răspunsul din partea Comisiei ni se spune că Comisia Europeană nu ar trebui să facă alte, să, să treacă la asemenea acțiuni. Nu înțeleg acest răspuns pentru că nicio, uh, nicio instituție europeană nu poate fi independentă față de necesitatea de a respecta uh, Uh, drepturile, funda- uh, drepturile fundamentale și uh, Comisia Europeană ar trebui să redacteze cel puțin niște orientări generale în acest sens și apoi ni se spune că această petiție ar trebui să fie adresată Mărcii Centrale Europene. Ar trebui să râd puțin pentru că Comisia de Petiții din Parlamentul European este responsabilă pentru primirea acestor petiții. Deci, din punctul de vedere al uh, tragerii la răspunderea Băncii Centrale Europene pentru politicii sale, Comisia are dreptate, desigur, însă consider că ar trebui ca Banca uh, Centrală Europeană să publice rapoarte privind uh, situația drepturilor fundamentale în fața Parlamentului European. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată în istoria Uniunii Europene și dumneavoastră ați putea să faceți, să transformați acest lucru în realitate, să cereți Băncii Centrale Europene ca în raportul anual de activitate să prezinte situația respectării uh, drepturilor fundamentale. Deci, în rezumat, tratatul de la Lisabona a um, transformat Carta Drepturilor Fundamentale într-o lege primară care trebuie să fie respectată de toate instituțiile europene, inclusiv de Banca Centrală Europeană și cred că răspunsurile pe care le-am primit din partea Băncii Centrale Europene ne demonstrează că această instituție așteaptă acțiune, o acțiune pe plan politic pentru a fi rezolvată această problemă și Um, v-aș, v-aș lansa acest apel să insistați pe lângă Comisia Comisia Europeană și pe lângă Banca Centrală Europeană pentru a pune capăt um, acestei erori sistemice care există în continuare pe piețele financiare europene și acum totul cred că este în mâinile dumneavoastră, dumneavoastră puteți să îndreptați aceste lucruri. Mulțumesc! El señor... Mulțumesc și am să dau cuvântul domnului Slovinski. Also, äh, dann kann ich dazu sagen. Mm. Pot să vă țin prezentarea doar în limba germană, într-un mod clar. Și o să fac tri- uh, trimitarea la scrisoarea pe care am trimis-o în data de 10 a 10 a 2019. Um, petiția are o motivație detaliată și nu aș dori să mă întind prea mult acum, însă um, chestiunile prezentate în motivație sunt foarte sunt prezentate foarte uh, detaliat. Um, patrimoniul care a fost uh, distrus prin politica dobânzilor uh, negative uh, și uh, revin la scrisoarea respectivă din 10 a 10 -a 2019. În textul scrisorii uh, uh, uh, respectivă găsiți toate detaliile. Nu știu dacă mă puteți uh, înțelege. Foarte bine, voi continua limba germană. Obiectul acestei uh, petiții se referă la măsurile unilaterale ale Băncii Centrale Europene. Politica de mm, dobândă negativă are un caracter nede- nedemocratic pentru că încalcă uh, ordinea constituțională din punctul de vedere al faptului că nu, sunt, nu, este respectată, nu este respectat cadrul legislativ european și drepturile uh, fundamentale. 200, Banca Centrală Europeană a achiziționat un volum imens de active pentru a susține creșterea inflației în uh, zona euro în lipsa oricărui uh, temei juridic. Achizițiile de obligațiuni suverane nu reprezintă uh, decât uh, nerespectarea din nou uh, a cadrului legislativ și subminează drept, drepturile uh, petiționarului. Aceste programe de achiziționare de active nu sunt ilegale și sunt, uh, de, au și de asemenea un caracter uh, au un impact negativ asupra uh, piețelor financiare am putea continua cu această listă a acțiunilor, a măsurilor uh, negative luate de Banca Centrală Europeană și se pune uh, întrebarea în, în aceste condiții prin care măsurile luate de BCE distrug patrimoniul, oare în spatele lor nu se ajunge, nu, nu se ascunde uh, un, uh, o intenție programatică din partea, banca, din, din partea Băncii Centrale Europene. Există o sumedenie de uh, măsuri monetare defectuoase luate de Banca Centrală Europeană, care duce, după cum am spus, la uh, crearea unui mecanism care subminează uh, drepturile fundamentale, care uh, distruge avuția uh, oamenilor și subminează până la urmă caracterul democratic din Uniunea Europeană. În acest, în acest context, nu se, se pune întrebarea dacă nu ar fi oportun să ne întrebăm dacă politicile Banca Centrală Europeană nu au respectat uh, cadrul legislativ și au contribuit la um, subminarea, distrugerea patrimoniului inclusiv al uh, petiționarului aceste măsuri ar trebui să fie, acestor măsuri ar trebui să, să, le, să le fie pus capăt uh, imediat și consecința legală este reprezentată de caracterul nul al politicii de a impune niște dobânzi uh, negative de către uh, Banca Centrală Europeană. Trebuie să luăm act de distrugerea unei uh, părți importante a patrimoniului petiționarului și a Uh, poporului german și cred că nu poate fi exclusă data, darea în judecată a Băncii Centrale Europene de către petiționar și de către uh, poporul uh, german, pentru că există pentru că politica Băncii Centrale Europene este una extrem eh, potențial eh, periculoasă. Și acest lucru este eh, prevăzut și în legislația europeană. și din acest punct de vedere, când vine vorba de căile uh, legale care pot fi uh, urmate de petiționar, se face trimitere la toate acestea în uh, petiția. Don't uh, agree with this petition. Domnul uh, Bolsinger, aș dori să precizez că eu nu sunt deloc de acord cu conținutul uh, pet, uh, petiției prezentat mai înainte. Está pasando del Asta hotărăște președintele. Însă, domnule Slominski, ați depășit de, deja timpul pe care îl aveați la dispoziție. Ar fi bine să încheiați. Dirige? Ok. Le am terminat abruptamente. Pues ahora sería... Se pare că s-a terminat intervenția în mod abrupt. Acum ar trebui să intervină și Comisia Europeană. Domnul Mateo Salto, vă rog. Mulțumesc. Voi vorbi în engleză. Mulțumesc în primul rând pentru că m-ați invitat. Mulțumesc și celor doi petiționari. După cum se spunea, cele două petiții sunt diferite, așa că am să încep poate cu a doua, cu petiția 0676, uh, ce a apărut uh, nou între timp, scrisoarea petiționarului din 18 noiembrie anul curent, care a fost deja prezentată aici. Credem că concluziile noastre nu se schimbă. Petiția ar trebui să fie adresată direct BCE-ului. Singurul lucru asupra căruia dorim să atragem atenția, ce s-a întâmplat între timp, a apărut o decizie dată de Curtea de Justiție, prin care se spunea că programele de achiziții publice respectau normele tratatului. Deci, iată, singura noutate referitoare la această petiție și de aceea avizul comisiei nu se schimbă. Am să trec acum la cea de-a doua petiție, sau prima, în ordinea dumneavoastră, 0429 din 2017. Mulțumesc încă o dată pentru prezentare. E adevărat că instituțiile europene trebuie să respecte Carta Drepturilor Fundamentale, dar noi considerăm că e vorba aici de un principiu general de drept și anume că implementarea cartei nu ar trebui să interfereze asupra competențelor așa cum sunt prevăzute ele în tratate. Prin urmare, petiția nu este adresată Comisiei, ci trebuie să fie adresată BCE-ului. Confirmăm încă o dată acest lucru, pentru că politicile în ceea ce privește operațiunile de credit țin de procedurile monetare, de politici monetare, care sunt definite în protocolul numărul 4 al tratatului. Prin urmare, din acest motiv, considerăm că noi, Comisia, nu putem interveni pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum coordonatorii. Doamna Kirton Darling. Mulțumesc, doamna președintă. Sunt de acord cu uh, petiționarul, domnul Bolsinger. E vorba de două petiții foarte diferite. Și, deși sunt pe același punct pe ordinea de zi, cred că ar trebui să ne pronunțăm în mod separat pentru fiecare dintre ele. În mod clar, aici, la Parlamentul European, am avut o dezbatere foarte aprinsă pe tema politicilor monetare ale BCE-ului. O dezbatere care are loc în general la Comisia de Afaceri Economice și Monetare, și în cadrul dialogului structural pe care îl avem cu Banca Centrală Europeană în schimburile noastre de opinii. Cred că merită să trimitem petiția, dacă n-am făcut-o deja, la Comisia ECON, pentru ca aceasta să intre în circuitul acestui dialog. pot să spun că aici poziția mea este oarecum diferită, pentru că problematica uh, respectării drepturilor fundamentale este o întrebare foarte interesantă în sine, din punctul de vedere al uh, faptului că Carta Drepturilor Fundamentale se aplică pentru toate instituțiile UE, inclusiv BCE-ul. Și dacă vorbim la diverse comisii despre Banca Europeană de Investiții, de exemplu, și criteriile pe care le utilizează, dezbaterea este foarte aprinsă legată de felul în care se poate asigura compatibilitatea cu valorile europene între diverse instituții și instituții bancare europene. Cred de aceea că merită să transmitem această petiție și din partea noastră către uh, noua președinta BCE-ului și să menținem petiția legată drept de drepturile fundamentale deschise, pentru că aceasta este o parte importantă a unei dezbateri care va continua și pe viitor și în cadrul Comisiei ECON și poate avem posibilitatea de a aprofunda această petiție aici la Parlament, la ECON. Dacă ținem cont și de răspunsul Comisiei de acum, am înțeles că uh, punctul fundamental prezentat de prima petiție 0676 legată de nerespectarea uh, constituțională a politicilor BCE, cred că aceasta a fost rezolvată printr-un aviz dat de Curtea de Justiție. Dacă așa este, atunci Elementele fundamentale din această petiție se pare că au fost soluționate și v-aș propune de aceea să uh, închidem petiția. Deci, iată, două răspunsuri diferite pentru două petiții într-adevăr diferite. Domnule Iar. Uh, Vă mulțumesc și eu cred că trebuie să discutăm separat cele două petiții. și nu am înțeles uh, ce a spus colega noastră, pe care doriți să o țineți deschisă și pe care să o închideți, a doua să o ținem deschisă și prima să o închidem sau invers? Sau, dacă îmi permiteți, voi începe de la început. Deci, cred că trebuie să discutăm separat cele două petiții pentru că tratează subiecte diferite. În legătură cu prima petiție, din partea domnului Bolsinger, aș dori să precizez că acoperă un subiect foarte delicat din punct de vedere politic și pe bună dreptate s-a afirmat că uh, și Banca Centrală Europeană și Băncii Centrale Europene ar trebui să fie trimis această petiție, dar, într-adevăr, și Comisiei Econ. Uneori se pierde controlul uh, unor tranzacții financiare și um, tocmai de aceea controlul este întotdeauna important. Uh, și știm că au fost tot felul de tranzacții dubioase, inclusiv uh, cele făcute de Vatican. Uh, și e o, e o dezbatere delicată pe care trebuie să o purtăm dacă respectăm și în acest context al tranzacțiilor financiare Uh, Carta Drepturilor Fundamentale? Eu cred că da. Deci am putea să trimitem această um, petiție și Comisiei Competentă pe Fond, Comisie Econ, eventual să o transmită mai departe și Băncii uh, Centrale Europene și atâta vreme cât uh, această petiție este discutată de Comisia Competentă pe Fond, ar trebui să țină deschisă. A doua petiție, și aceasta abordează un subiect important, petiția cu numărul 0676, de asemenea, un subiect extrem de delicat, însă aici cred că există o anumită marjă de manevră din punct de vedere politic și aici Comisia Europeană are dreptate când ne atrage atenția că există o sentință din partea uh, Curții Europene de Justiție vis-a-vis -vis de legalitatea programelor de achiziționare de active. Deci, um, chiar dacă nu suntem de acord cu această sentință, aș propune să închidem această petiție. Deci, prima petiție legată de drepturile omului ar trebui să fie ținută deschisă. A doua petiție, ținând seama de faptul că există această uh, sentință de la CEJ, aș propune să o închidem. Ah, Mrs. Muller. Mulțumesc, doamna Muller. Spre. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, o să iau uh, cuvântul în numele coordonatoarei noastre, care nu a putut să fie prezentă astăzi aici. Sunt de acord cu domnul uh, Iar și, și poate nu a fost înțe- înțeleasă bine colega din partea ei, ieșidă, pentru că eu înțelesesem că toată lumea uh, era de acord ca petiția domnului Bonsigur 0429 să um, o trimitem comisiei competente pe fond și să comunicăm băncii centrale europene că evident trebuie să fie respectate și drepturile fundamentale. Este o chestiune importantă cu care nu putem decât să fim de acord. A doua petiție o pot înțelege prea bine pentru că știu cât de supărați sunt numeroși uh, germani care uh, au făcut economii datorită politicii și impactului politicii uh, de dobânzi negative uh, al Băncii Centrale Europene, însă, după cum a spus, există o sentință a Curții Europene de Justiție în acest domeniu, deci putem închide această petiție și cred că uh, există o majoritate pentru această poziție. Uh, Mulțumesc, am să dau cuvântul petiționarilor. Aveți două minute la dispoziție, domnule Bolsinger. Dar nu am înțeles care este întrebarea. Aveți două minute la dispoziție pentru a finaliza această uh, petiție? Nu, nu vreau să se încheie petiția. Vroiam să spun să finalizăm dezbaterea de astăzi, nu să închidem petiția dumneavoastră. Vă dau cuvântul pentru două minute, dacă doriți să interveniți. Da, mă bucur să spun câteva cuvinte și să aud ce s-a comentat aici, pentru că aceasta că arată că, într-adevăr, Parlamentul este un adevărat gardian al tratatelor, așa că aștept următorii pași pe care îi veți face și mă întreb ce va răspunde doamna Christine Lagarde și ce ar putea face în acest caz. Bineînțeles, dacă vă pot ajuta, sunt la dispoziția dumneavoastră. Și acum domnul Slominski, vă rog, două minute. Dacă îmi permiteți, aș mai adăuga ceva. În ceea ce privește procedura uh, acestei petiții. Este adevărat faptul că Banca Centrală Europeană nu este independentă în uh, măsurile de politică monetară, pentru că nu face decât să își uh, urmărească propriile, propriul interes de a promova aceste dobânzi negative în uh, statele care au moneda euro. De asemenea, prin această politică de dobânzi negative, um, petiționarul a avut de suferit foarte mult. În plus, activitatea și măsurile ilegale ale Băncii Centrale uh, Europene au făcut ca petiționarul să, devi, să devină un simplu obiect al uh, politicilor Uni- Uniunii Europene De asemenea, politica de, dob- de a urmări, de a impune pol- uh, dobânzi uh, negative încalcă drepturile omului și reprezintă o, inter- o intervenție masivă în, uh, în domeniul valorii patrimoni- patrimoniului și a, a, a valorii pensiei petiționarului. Și dacă îmi permiteți, am mai uh, observat ceva, dacă am timp să găsesc în hârtii. Das ist das andere. Ist das richtig so? Da steht denn unter anderem. Printre altele, se precizează că Banca Centrală Europeană participă în mod direct la subminarea valorilor uh, fundamentale ale Uniunii Europene și acest lucru se întâmplă în fiecare zi prin violarea dispozițiilor din Carta Drepturilor Fundamentale. Consecințele programelor de achiziții de active, datorită volumului mare al acestor programe, s-ar putea să se, resemț- să se resimtă asupra întregii Uniunii Europene. Petiționarul este întrerupt de doamna, doamna președintă, care îl roagă să încheie. Dacă puteți să repetați, întreabă petiționarul. Mai aveți 10 secunde. Pentru a pune capăt acestei situații, ar fi nevoie ca, în urma unui proces legislativ la care să participe și Parlamentul European, băncii centrale europene și uh, băncile naționale care participă la aceste programe de achiziții să uh, le pună capăt. Acesta este obiectul petiției. Very much. So, and uh, Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, spune președinta. După ce am ascultat uh, cei doi petiționari, am dat cuvântul comisiei, am ascultat ce au avut de spus uh, coordonatorii și diversi deputați uh, din partea grupurilor parlamentare, am propune următoarele. La petiția 0676 din 2016, prezentată de către domnul Slominski, ținând cont de răspunsul comisiei, scuzați o clipă, spune președinta. Comisia arată că nu a putut lua măsuri în acest domeniu, uh, pentru că e vorba de o petiție care se reflectă de competențe care țin de BCE, uh, competențe exclusive ale BCE-ului, care uh, este o entitate independentă, așa cum arată regulamentul său. Prin urmare, noi am sugerat petiționarului să se adreseze direct BCE-ului și Bundestagului german, deci, dacă ținem cont și de părerea coordonatorilor, considerăm această petiție uh, încheiată. A doua petiție, 0429 din 2017, prezentată de domnul Harald Bolsinger. Iată ce vom face. Va rămâne deschisă după ce am ascultat uh, intervenția Comisiei, a coordonatorilor și dacă ținem cont și de faptul că la Banca Centrală Europeană avem o nouă președintă, uh, prin urmare, petiția rămâne deschisă. Am, vom trimite raportul la Comisia ECON am trimis, de fapt, acest raport și Comisia Econ ne-a arătat că a cerut în mod reiterat BCE-ului să crească transparența în ceea ce privește politicile monetare, cere petiționarului să fie atent la dialogul între BCE și Comisia Econ. Prin urmare, această petiție rămâne deschisă și vom trimite din nou o scrisoare către BCE cu uh, solicitarea făcută de petiționar, după ce am ținut cont și de părerea coordonatorilor și ținând cont și de faptul că avem un nou președinte al BCE. Iată deci care sunt cele două decizii la acest punct 4. Vă mulțumesc încă o dată petiționarilor pentru prezența lor astăzi aici și trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, este vorba de o petiție prezentată de uh, domnul Alberto Aranz Santander, naționalitate spaniolă, în legătură cu practicile bancare ale BCE. Petiția 0161 din 2017. Domnul Aranz se află aici, în sală. Vă dăm cuvântul pentru 5 minute și bun venit aici. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bună ziua, mulțumesc frumos și mulțumesc că ne dați cuvântul în calitate de cetățeni. Venim în fața uh, acestei comisii după ce prima dată ne-ați spus că nu avem prea multe posibilități pentru ca propunerea noastră să fie validată. Astăzi avem aici mult mai multă putere. Data trecută am fost singuri cu sprijinul necondiționat al stângii europene. De data aceasta suntem însoțiți de comunitatea uh, din uh, Valencia. Colegi și colege care țin legătura cu familiile afectate de această criză. Aceștia sunt adevărații patrioți din țara mea. Împreună cu ei, de ani de zile, încercăm să înțelegem ce se întâmplă în, cu aceste uh, securitizări și uh, situația obscură din jurul lor. Citim tot felul de regulamente și tot felul de documente încercând să punem uh, la un loc, la oaltă toate Președinta întrerupe, vă rugăm să vorbiți mai rar pentru a ajuta la interpretare, spune doamna președintă. Am avut o mare campanie de difuzare, atât în cadrul instituțiilor publice, cât și la nivelul publicului, la um, primării și în cadrul altor instituții, cu unanimitatea tuturor partidelor politice. Am 100 uh, din uh, aceste informații au făcut în toată Spania și mă miră așadar faptul că toate partidele politice lasă deoparte oameni într-o infracțiune atât de gravă cum este aceea de a te prezenta uh, beneficiarul unei datorii atunci când nu ești și se încearcă inducerea în eroare a instanțelor. S-a întâmplat la Madrid, Barcelona, Sevilla și în Alicante. Astfel, am ajuns la o declarație instituțională la care au participat uh, toate grupurile politice. Apoi, am văzut cum aceste eforturi nu au avut uh, consecințele cerute de societate, astfel încât am început să lucrăm, să modificăm regulamentele și legile necesare pentru ca solicitarea noastră să fie mai eficientă la nivelul instanțelor. Astfel, în Extremadura s-a propus un statut de consum care să oblige băncile să ne dea informațiile pe care le-am solicitat. A urmat apoi comunitatea din Valencia, unde s-a modificat statutul consumului autonom cu aprobarea în unanimitate a acestei modificări. De atunci, comunitatea valenciană se informează cu privire la această securitizare a ipotecilor fără să existe incompatibilitate privind secretul bancar și protecția datelor la care face referire Comisia Europeană atunci când de fapt, noi solicităm să aflăm în ce fond este securitizată ipoteca noastră, pagina, rândul și datele privind consumatorul. Nu s-a ținut seama de acest lucru, deși s-a solicitat în 2017 în cadrul regulamentului 2402. Uh, cu câteva zile în urmă, în comunitatea valenciană, în urma acestor eforturi ale uh, colectivului și avocaților, am reușit ca Ministerul Fiscal să răspundă cerințelor noastre în cadrul comunității autonome. În primele două trimestre s-au solicitat 15.264 de certificate adică să știm că aceste, cel puțin acest număr de locuințe s-au aflat într-o situație de risc, uh, dintre care 6800 în Valencia. Este vorba de reducerea unui drept uh, asigurat de Constituția spaniolă. Banca Spaniei s-a pronunțat în acest sens și a spus următoarele – în împrumuturile securitizate, banca nu mai este titularul împrumutului, ci devine fondul titularului operațiunii, iar ea nu mai este decât o administ- un administrator. Adică banca nu mai este creditor, ci uh, gestionar și atunci nu poate reclama neplata în nume propriu. În 25 septembrie, Ministerul Fiscal a anunțat că va interveni pentru prima dată într-o procedură cu aceste caracteristici. Este o, un câștig faptul că acest minister dorește să investigheze legalitatea acestor operațiuni. Adică ceva se schimbă și toate persoanele cu ipotecă încep să aibă speranță pentru că de la criză încoace uh, își plătesc cu greu ratele. Reamintim Băncii Centrale Europene că uh, ea trebuie să vegheze la stabilitatea financiară și să vegheze că, autorități, că instituțiile de credit fac tot ceea ce trebuie pentru a asigura această stabilitate. Dacă solicitările din Spania se, uh, au rezultatul dorit, ar putea să existe probleme la nivel superior prin um, apariția mii de litigii. Pentru că, deși a existat momentul în care uh, Banca Centrală Europeană și nu numai au avut ocazia să facă ceea ce trebuie, să ofere transparența necesară, evitând astfel consecințele. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Are acum cuvântul din partea Comisiei Domnul Marco Lamarca. Este un unic petiționar, spune președinta. Vorbim de o singură petiție, 161 pe 2017. Fiecare petiție are 5 minute. Dacă doreați să vorbiți amândoi, ar fi trebuit să vă împărțiți timpul. Însă, pentru că ulterior aveți dreptul și la concluzii, dacă doriți, puteți uh, să vorbiți dumneavoastră, domnul Aran, dacă doriți. Sunteți de acord. Acum dăm așadar cuvântul uh, comisiei, domnul Marco Lamarca. Mulțumesc frumos, doamnă președintă. Voi vorbi în engleză, dacă nu vă supărați. Am ascultat cu mare interes prezentarea și mulțumesc petiționarei pentru ea. Într-adevăr, problema nu ține de competența legislației europene. Într-adevăr, este drept civil, nimic altceva. Și asta înseamnă că autoritățile naționale sunt cele care legiferează. Ca dovadă, Autoritatea Națională, Banca Spaniei și Ministerul sunt cele care au declarat că um, ipoteca trece împreună cu datoria la achizitor. În prezent, legislația comunitară nu acoperă acest aspect specific. Și mai trebuie să adaug, într-adevăr, că dacă împreună cu transferul datoriei se face și un transfer al datelor personale ale uh, datornicului, atunci, potrivit uh, GDPR, uh, datornicul trebuie informat, iar dacă nu, dacă datele sunt anonimizate, atunci datornicul nu trebuie să fie informat, pentru că, pentru propria sa protecție, datele personale nu au fost transferate. Singurul um, um, apel legislativ pe care îl pot oferi este revizuirea uh, directivei privind uh, creditele ipotecare, care este în curs de desfășurare, astfel încât și aici putem să includem acest uh, lucru în uh, acest text legislativ uh, comunitar, însă argumentul, argumentele trebuie foarte bine prezentate astfel încât să se vadă uh, beneficiul pentru consumatorul european. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, spune președinta, reprezentanței grupurilor parlamentare, Peter Iar. Mm, cum să spun, răspunsul comisiei e puțin ciudat, pentru că, pe de-o parte, ni se spune că dreptul uh, european ar fi clar definit și că de fapt este vorba de competențe uh, naționale, că securitizarea nu este acoperită de dreptul european. Pe de altă parte, în ultimele afirmații, prin ultimele afirmații, Comisia a uh, recunoscut că e de la sine înțeles că în momentul în care contractez o ipotecă la o bancă ar trebui să știu cu cine uh, semnez, uh, cine este part- uh, partenerul meu și ultima afirmație mi s-a părut foarte interesantă. Politica începe prin examinarea realității și apoi trebuie să ne întrebăm, ne mulțumește ce vedem, situația actuală? Eu cred că nu. Anonimizarea datelor, astfel încât uh, debitorul să nu mai știe cine este creditorul, că toate aceste informații sunt uh, date mai departe și nimeni nu mai știe cu cine a semnat de fapt un contract uh, ipotecar. Deci nu mă poate mulțumi această situație și mi s-a părut foarte interesantă afirmația Comisiei Europene că în mod normal poate pe plan european ar trebui să ne aplicăm din nou asupra directivei privind um, ipotecile eu consider că ar trebui să transmitem această petiție Comisiei Competente pe Fond, să îi întrebăm dacă într-adevăr și ei consideră că aici există o deficiență și dacă nu cumva ar fi necesar să cerem Comisiei Europene revizuirea acestei uh, directive. Am înțeles că acum, în zilele noastre, nu putem să facem nimic pentru petiționari, pentru că această petiție ține de competențele naționale. Legile din, din Spania nu sunt optime, sunt departe de a fi optime din acest punct de vedere. Îmi aduc aminte că și în Germania a fost nevoie să schimbăm cadrul legislativ, pentru că și în Germania oamenii semnaseră un credit ipotecar cu o bancă și apoi s-au, tre- s-au trezit că, sunt, că au primit ordine de exec- executare silită din partea altor uh, instituții financiare și, nu știu, poate este un punct pe care, într-adevăr, ar trebui să îl modificăm pe plan european și s-ar putea să ajungem la o decizie ciudată, să cerem, pe de o parte, închiderea acestei petiții, pe de altă parte, să trimitem mai departe această petiție în Comisie Competentă pe, pe Fond cu rugămintea de a se uh, Uh, ocupat de ea și eventual de a adresa o cerere Comisiei Europene de a veni cu o propunere de modificare a cadrului legislativ, astfel încât uh, să nu există această posibilitate ca în spatele, sub pretextul GDPR, a regulamentului privind datele cu caracter personal, nimeni să nu mai înțeleagă de fapt uh, cine sunt contrapărțile unui, unui credit ipotecar. Muchísimas gracias. Mulțumesc frumos, doamna Curtin Darling. Mulțumesc. Mer, sunt în uh, aceeași direcție cu ceea ce spunea Peter, deși nu sunt de acord cu recomandările lui. Însă voi începe prin a spune că a fost bizar să ascult uh, răspunsul comisiei. Dacă mă gândesc că au trecut 12 ani de la uh, crash global și financiar care s-a bazat exact pe securitizarea uh, ipotecilor și totuși răspunsul de la comisie este că ține de competența națională și poate o să analizăm asta în cadrul revizuirii uh, directivei uh, privind uh, ipoteca și protecția consumatorilor. Mi se pare uh, ciudat că situația nu se află în centrul revizuirii normelor europene privind uh, protecția consumatorului în cadrul uh, ipotecilor, dat fiind impactul acestor produse riscante și al uh, securitizării ipotecilor uh, asupra milioane de cetățeni europeni și ai lumii. Uh, iar o altă idee este că, evident, există probleme mai ample privind protecția consumatorilor și legislația uh, privind ipotecile, fiindcă știm uh, uh că într-o comisie uh, anterior am avut o gamă întreagă de, uh, de petiții din Bulgaria pe același subiect. Știm că mai multe state membre au probleme în acest sens și dacă are loc o revizuire uh, în desfășurarea legislației uh, privind protecția la ipoteci, poate că merită să ne gândim noi, în cadrul Comisiei, cum tratăm acele uh, petiții care subliniază probleme diferite în state membre diferite, dar care țin de același domeniu politic cum le introducem în mecanismul de creare a politicilor, astfel încât să asigurăm o îmbunătățire a legislației europene care să răspundă la îngrijorările cetățenilor noștri. Însă, am mai vrut să spun că Fiind o membră a acestei petiții, uh, Comisii pentru Petiții de 5 ani încoace și auzind și în plenar o uh, întrebare uh, orală privind aceeași problemă din Spania și o rezoluție privind ipotecile din Spania, a fost bine să aud uh, ce s-a întâmplat uh, în Spania de la petiționari vis-a-vis -vis de activitățile desfășurate la nivel național. Îi mulțumesc așadar uh, petiționarei pentru această actualizare, fiindcă e bine să mai auzim uneori și vești bune în comisia noastră, haideți să o recunoaștem. Mi se pare că este o poveste neîncheiată, așadar petiția ar trebui păstrată deschisă și poate noi, în cadrul comisiei, ar trebui să ne gândim dacă nu ar trebui să ne folosim capacitatea de cercetare pentru a solicita un raport privind protecția consumatorului și ipotecile, astfel încât să analizăm petițiile venite din statele membre și modul în care îngrijorările exprimate acolo pot fi introduse în îmbunătățirea legislației comunitoare. Poate asta putem discuta într-o reuniune ulterioară a coordonatorilor. Mulțumesc frumos, spune președinta, pentru că nu mai sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare. Încheie domnul Aran, eh, care are două minute la dispoziție. Mulțumesc frumos! Vreau doar să reamintesc Comisiei că petiția se bazează mai ales pe achiziția din partea BCE a tuturor acestor fonduri de securitizare și pentru că ei au datele, noi uh, am, uh, uh, a venit cu petiția în fața acestei comisii. Este clar pentru toată lumea că spălarea de bani este un delict în cadrul Uniunii Europene și, prin urmare, BCE ia măsuri pentru a coopera cu autoritățile naționale în um, uh, incriminarea acestui delict. Însă există alte delicte care se Uh, comit în cadrul marilor corporații și, din nou, BCE ia măsuri pentru a colabora cu autoritățile naționale în cadrul uh, comunitar. În scrisoarea trimisă de domnul uh, Gilles Noble, adresată acestei uh, comisii în două, uh, din 23 ianuarie 2018 se spune că um, textul se bazează pe regulamentele anterioare, 1024 din 2013, și se face referire la politicile uh, asociate cu supravegherea prudențială a instituțiilor de credite. Și se spune acolo că BCE uh, trebuie să facă tot ceea ce poate, cu, să colaboreze cu autoritățile naționale pentru a asigura un nivel sub, uh, înalt al uh, protecției consumatorilor și a lupta împotriva spălării banilor. În Spania au existat sentințe unde se vorbea despre lipsa de capacitate a instituțiilor financiare pentru a se oferi, uh, pentru a se prezenta uh, ca și creditori ai acestor uh, ipoteci. Uh, și există cazuri uh, unde poate fi vorba chiar de un delict penal. Acest lucru s-a întâmplat datorită colectivelor care s-au ocupat de acest dosar. S-au căutat, s-au analizat o mulțime de fonduri Domnule Arans, trebuie să vorbiți mai rar pentru interpretare, spune doamna președintă. S-a încheiat uh, oricum uh, timpul dumneavoastră, dar vă mai aveți 20 de secunde, însă vă rog să vorbiți mai rar. Trebuie să vă mai spun că cele două scrisori venite de la comisie vorbesc despre secretul bancar, despre confidențiali, uh, confidențialitate și uh, caracterul privat al datelor, însă noi nu cerem datele investitorilor sau uh, nicio altă informație. Pur și simplu cerem datele noastre care, potrivit regulamentului BCE, există la ei, fiindcă există un formular prin care cei care investesc în Banca Centrală uh, Europeană oferă informații cu privire la fiecare credit și la securitizarea uh, făcută. În noul regulament privind uh, uh, securitizările se vorbește despre regulament, regulament despre registrele de date și despre răspunderile acestora. Acest registru va avea aceeași uh, reglementare ca uh, cele stipulate în regulamentul 648 din 2018 al Consiliului, fără a aduce atingere drepturilor pe care aceste instituții le au autoritățile competente care primesc informații confidențiale trebuie să facă uz de obligațiile lor în exercitarea funcțiilor lor. Însă, în cadrul legislației naționale, organismele naționale care țin de prevenirea sau identificarea uh, cazurilor de utilizare greșită a fondurilor au această posibilitate de a transmite datele. Și în fața unei autorități uh, capacitate se poate solicita uh, informație astfel încât, dacă aceasta este necesară la nivelul uh, judecătorului pentru apărarea drepturilor consumatorilor. Domnule Arans, uh, îi se termină timpul uh, și uh, interpreții sunt puțin disperați, însă acum chiar vă las doar 5 secunde ca să încheiați. Vreau să mulțumesc și să mai spun că în ultimul regulament privind uh, securitizările transparente, ca în toate directivele europene, se face aluzie la um, regulamentul 114 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene, și se pune foarte mult accentul pe uh, apărarea uh, consuma- pe protecția consumatorilor și a drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni. Și asta este tot. Uh, îmi pare rău uh, pentru Tensiunea însă asta este. Mulțumesc frumos! După ce am ascultat pe petiționari, am ascultat comisia și reprezentanții grupurilor parlamentare, vom lăsa deschisă această petiție. Grupul Popular a solicitat uh, o opinie Comisiei uh, Econ, uh, care a răspuns și a spus că ține de competența Bănții Centrale Europene deci nu vom solicita un nou uh, raport Comisiei Econ, însă vom solicita doamnei Curtin, uh, coordonatoarea, de fapt dumnea ei a solicitat ca în cadrul unei reuniuni a coordonatorilor uh, să solicităm un studiu privind protecția consumatorilor de credite ipotecare pentru a ști cum se aplică uh, toată uh, această legislație, pentru că, după cum a spus și domnul Iar și doamna Curtin, am primit multe uh, petiții, nu doar din Spania, ci și din alte țări și vrem să știm cum funcționează și ce nu funcționează pentru a ști ce trebuie să modificăm la nivelul legislației și, totodată, vom mai trimite o scrisoare Ministerului Economiei din Spania solicitând informații privind uh, noul uh, regulament în vigoare de la 1 uh, ianuarie 2017, care stabilește un cadru general pentru securitizare și se creează un cadru specific pentru securitizare simplă, transparentă și uh, uh, reglementată, astfel încât uh, să uh, vedem ce lipsește pentru a aplica ceea ce solicită petiționarii. Lăsăm uh, așadar petiția deschisă. Văd că domnul iar uh, mi-a cerut uh, cuvântul. Da, sunt corecte cele spuse de doamna noastră președintă și aș mai adăuga ceva. Nu știu, putem în, întreba Comisia Europeană dacă are intenția de a revizui cadrul legislativ, de a revizui directiva? Pentru că, din partea Comisiei, eu am înțeles că nici uh, această instituție nu consideră că situația ar fi cu totul și cu totul în ordine. Deci, inițiativa uh, legislativă revine Comisiei, și ar fi frumos dacă și Comisia ar recunoaște că situația nu este una optimă și repet acest lucru. Pentru mine, lucrurile amintite de petiționari țin de drepturile fundamentale și tocmai de aceea am putea să întrebăm uh, pe scurt Comisia dacă intenționează să revizuiască această directivă. Dacă răspunsul este da, atunci poate mai bine. La comisiune? Nu? No? Comisia dorește să intervină? Vom revizui oricum directiva pentru că există o clauză de revizuire în cadrul acesteia. Apoi, deschiderea pe către alte subiecte va face parte din această evaluare. Excelent! Atunci, Propunerea președinției este să rămân, lăsăm deschisă această petiție, să propunem în cadrul reuniunii coordonatorilor acest studiu, acest raport 3, să solicităm oficial comisiei să ne spună dacă este prevăzută uh, această revizuire a um, directivei privind ipotecile și patru să trimitem o scrisoare Ministerului de Economie din Spania pentru a uh, afla de la ei cum se aplică regulamentele menționate anterior, care fac referire la directiva uh, privind ipotecile. Mulțumesc uh, în încheiere petiționarilor pentru prezența aici alături de noi. Trecem acum la punctul al șaselea de pe ordinea de zi, petiția numărul 91 din 2013, prezentată de domnul Serge Gras, de naționalitate franceză, în numele unei entități uh, privind uh, transparența Băncii Central Europene. Petiționarul nu este și atunci îi dăm din nou cuvântul uh, domnului Mateo Salto din partea Comisiei. Uh, thank you. Uh, okay, there are no... Vă mulțumesc. Nu au apărut noi informații Um, pe marginea acestei peti- uh, petiții de la răspunsul pe care l-am uh, prezentat în 2014, deci nu mai am nimic de adăugat. Mulțumesc, până doamna președintă. Coordonatori sau membrii doresc să intervină? Doamna Kirtan Darling? Domnul Iar. În uh, dosarul meu se din dosarul meu reiese că am putea să închidem această petiție. Nu știu care este părerea colegilor. Eu am o atitudine agnostică, însă cred că a fost trimisă o scrisoare Băncii Centrale Europene în 2018, nu știu, am primit un răspuns, am primit și nu rezult, exista nicio măsură ulterioară după răspunsul pe care l-am primit de la BCR și dacă așa este cazul, atunci, da, dacă asta este situația, putem închide această petiție. Ia la comisie. După ce am ascultat părerea grupurilor politice și a comisiei, cred că putem închide această petiție. Trecem la următorul punct, punctul 7. Este vorba de petiția 1721 din 2014, prezentată de domnul Takis Hagi Georgiu, naționalitate cipriotă, în legătură cu rata dobânzii extrem de ridicată uh, în băncile cipriote. Nici în acest caz petiționarul nu este prezent, așa că am să dau cuvântul din nou domnului Lamarca din partea Comisiei. Yes, thank you again. Vă mulțumesc. În ceea ce privește răspunsul pe care l-am dat deja, Situația juridică nu s-a schimbat. Drept urmare, nu vă, nu vă mai pot prezenta elemente noi din acest punct de vedere. Din punct de vedere economic, Ratele dobânzii au scăzut în uh, Cipru, chiar dacă sunt peste media europeană. Uh, au ajuns uh, și au ajuns la nivelul mai mult sau mai puțin al Germaniei. Toată lumea știe că, că factorii determinanți sunt legați de cerere și ofertă, de costul uh, banilor, de necesitatea uh, îndreptării bilanțurilor contabile prin eliminarea creditelor neperformante, Uh, nivelul dobânzilor uh, oferită de o bancă depinde de analiza, uh, de evaluarea situației debitorului când îi se conferă un credit, de posibilitatea de a replăti creditul respectiv. Deci, din punctul de vedere al Comisiei, nu putem spune decât că am făcut ceea ce ține de noi, pentru că ratele de dobândă nu pot fi impuse prin lege și am făcut tot ceea ce ținea de competențele noastre pentru a îmbunătăți um, concurența în statele membre pentru a îmbunătăți, pentru a-i pune pe debitori în situația de a-și putea replăti um, creditele și se pare că aceste acțiuni au dat roadă pentru că situația este mult mai bună față de cum uh, era în trecut. Peter Iar. Mulțumesc, domnul Peter Iar. Da, cred că acest răspuns din partea Comisiei este suficient la în momentul respectiv exista scepticism, mai ales legat de Banca Europeană de Investiții, care tocmai își uh, deschisese activitățile mai mult înspre întreprinderile mici și mijlocii pentru a îmbunătăți um, concurența. Egalitatea de, de șanse în Uniunea Europeană erau, erau ratele dobânzii la momentul respectiv până, până la 10-15% și uh, am primit un uh, răspuns adecvat din partea um, Comisiei Euro- uh, Europene în sensul îmbunătățirii uh, concurenței și în această situație este vorba de Cipru și nu putem să-l ajutăm pe petiționar din acest, punct de, din acest punct de vedere și putem să închidem această petiție și dacă se confruntă în continuare cu uh, Uh, probleme ar trebui să se adreseze autorităților competente din Cipru. Nu știu dacă există un mediator, un ombudsman sau o comisie de petiții în Parlamentul uh, Național. Uh, acțiunile comisiei, într-adevăr, au dat roade pentru că s-a ajuns la o mai bună armonizare a um, ratelor de dobândă până la urmă. Pues después de... Mulțumesc am dat cuvântul comisiei, am ascultat părerea grupurilor politice și dacă ținem cont și de conținutul în sine al petiției, cred că aceasta se poate închide. Dacă sunteți de acord, mulțumesc. Trecem la următorul punct, petiția 942 din 2018, prezentată de domnul <clears throat> Murphy, de naționalitate britanică, în numele tinerilor europeni federaliști, în legătură cu înființarea unei politici fiscale europene comune. Din câte am înțeles, nici în acest caz petiționarul nu este în sală, așa că am să dau cuvântul comisiei, doamna Lucia Piana. Muchas gracias. Uh, thank you. I will uh, speak in English. Vă mulțumesc. Voi uh, continua în limba engleză. Mulțumesc, uh, doamne președinte și eurodeputaților. Comisia consideră că această uh, petiție are anumite merite, mai ales uh, din motive economice. O funcție de stabilizare a economiei zonei euro ar fi utilă și din acest punct de vedere Comisia a făcut o propunere pentru un regulament și pentru crearea unei funcții de stabilizare a bugetului european pentru, zon, pentru bugetul zonei euro, însă când vine în legătură cu ultimele avize și recomandări, ceea ce se întâmplă în Consiliu nu se îndreaptă neapărat în direcția cerută de petiționar și de anumite rapoarte adoptate de Parlamentul European. Nu se mai discută despre crearea unui buget dedicat uh, special uh, zonei euro, se discută acum doar despre o funcție care să susțină competitivitatea și convergența, care nu merge atât de departe încât să devină o funcție de stabilizare și discuția privind această funcție de stabilizare a bugetului nu a început de fapt niciodată în Consiliu datorită divergențelor de opinii între statele membre. Stabilizarea în sine a devenit un cuvânt tabu pentru cei care fac parte din, din, uh, din Consiliu Deci, din păcate, da, discuțiile continuă în uh, condițiile în care în Consiliu există o multitudine de piedici. Mulțumesc din partea coordonatorilor, domnul Mario Flore. Grazie. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să îi salut pe colegii prezenți și pe petiționari. Iau cuvântul pentru a sprijini această petiție, pentru că în calitate de membru al uh, Partidului 5 Stele și în calitate de eurodeputat italian, eu cred că avem nevoie de o, pol- de o politică fiscală comună pentru toate statele membre. Au trecut deja 60 de ani de la tratatul de la Roma care, care a instituit com, comunitatea europeană și cred că trebuie să facem un proces uh, serios de reflexie pentru ca toată lumea să beneficieze de succesele politice, economice, de riscuri și de probleme. Popoarele europene au trebuit să au simțit pe propria piele um, deficiențele politicii economice purtate uh, până acum. După tratatul de la Maastricht, economia europeană și Uniunea, și, da, Uniunea Monetară nu au fost definitivate, ceea ce nu face decât să uh, supună unor riscuri uh, statele care au moneda euro, care deseori uh, trebuie să-și sporească, să-și scadă cheltuielile uh, publice, fiind tăiate servicii esențiale pentru cetățeni, cum ar fi uh, serviciile medicale și pensiile. Deci, sunt de acord cu petiționarul care cere punerea în aplicare a raportului uh, celor cinci președinți prin care să se depășească dezechilibrele macroeconomice, să se dea o atenție mai mare politicilor de ocupare socială, un sistem serios care să susțină competitivitatea tuturor statelor din zona euro, neafectându-le suveranitatea economică și aceasta de asemenea să se bazeze pe principii democratice. În plus, când vine vorba de existența paradisurilor fiscale, cerem instituțiilor europene să creeze o adevărată uniune uh, fiscală internă, uh, care ar fi foarte utilă pentru a depăși uh, problemele sociale cu care ne confruntăm. Mulțumesc, domnul Iar. Mulțumesc, cred că această petiție ar trebui să rămână deschisă pentru că este un proces politic extrem de interesant după cum s-a spus, ne confruntăm cu o anumită aroganță din partea statelor membre și în acest punct de vedere statele membre sunt uh, toate la fel și uh, tocmai ce a spus antevorbitorul meu, ar trebui să încercăm să evităm suferința uh, popoarelor europene. Și în urma crizei financiare. Întrebați în Comisia Europeană de ce nu ați observat dinainte faptul că anumite state membre pluteau la 3 metri sub nivelul de plutire, de exemplu. Deci, cred că avem nevoie de un mai bun schimb de informații, de îmbunătățire a, a competitivității, de o adevărată reglementare a paradisurilor fiscale pentru a evita uh, ceea ce s-a întâmplat în momentul în care apare o criză majoră. De fapt, uh, oamenii de rând, oamenii mărunți sunt cei mai afectați. Tocmai de aceea această dezbatere este atât de importantă. Din păcate, după cum am spus, ne confruntăm cu această aroganță din partea statelor membre. Știu prea bine ce se întâmplă și în, uh, în Germania Um, este. Bundestagul german nu este întotdeauna dispus să pune la dispoziția Comisiei Europene cifrele exacte, detaliate ale bugetului. Deci uh, am avea nevoie de o dezbatere fundamentală din acest punct de vedere și uh, acesta este motivul pentru care nu aș dori să închidem această uh, petiție. <clears throat> Parlamentul și Comisia Europeană consideră în contextul acestei dezbateri ca uh, lucrurile să meargă mai departe, statele membre se opun. Uh, deci această, eu nu aș dori să închidem această petiție pentru ca această dezbatere să poată continua. Și este posibil să avem nevoie de să avem nevoie de mai, de mai mulți ani, însă nu ar trebui să punem capăt acestei petiții. Pentru că de fiecare dată când apare o criză, atunci uh, ne aducem aminte că ar fi, că am fi avut nevoie de un alt sistem, de o bază uh, comună de impunere fiscală pentru ca lucrurile să, să fie mai echitabile în uh, Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamna Curtin Darling. Da, pot fi foarte succintă pentru că sunt de acord cu toate cele spuse de Peter, ceea ce este deloc obișnuit în comisia noastră. Și din perspectiva grupului politic și de această chestiune este una foarte importantă și cred că răspunsul um, comisiei ne indică cât de aprinsă este dezbaterea la care participă atât Parlamentul cât și Consiliul și în această situație ar fi extrem de important să păstrăm această uh, petiția deschisă, să o transmită mai departe comisiei competente pe fond și să sperăm că în Consiliu uh, se va alege o politică bazată mai mult pe solidaritate pe viitor. Mulțumesc foarte mult. După ce am ascultat uh, grupurile politice și comisia, cred că petiția poate să rămână deschisă. Vom cere informații în scris din partea comisiei, pentru că până acum nu am primit uh, documente în scris din partea comisiei și, pe de altă parte, vom cere un raport din partea comisiei ECON. Toată lumea de acord? Mulțumesc! Trecem la următorul punct de pe ordine de zi, punctul 9, petiția 645 din 2017, prezentată de domnul Mark Smets, de naționalitate belgiană, în legătură cu pretinsa concurență ilegală pe piața belgiană a vinurilor și băuturilor alcoolice, cu urmarea creșterii accizelor. Petiționarul, domnul Smeț, este prezent aici. Aveți 5 minute la dispoziție pentru a expune petiția dumneavoastră. Domnul mulțumesc, este aici în sală? Se pare că nu este în sală, așa că vom da cuvântul comisiei, domnul Colin O'Driscoll. Mulțumesc foarte mult, bună ziua tuturor! Mă bucur să mă aflu aici pentru a vă prezenta răspunsul Comisiei la această comisie. După cum știți, este vorba de creșterea accizelor în Belgia. Petiționarul pretinde că aceasta a dus la consecințe negative în ceea ce privește băuturile alcoolice pe piața belgiană și consumatorii ar fi tentați să cumpere aceste băuturi în alte state membre, ceea ce ar duce la o concurență neloială din cauza uh, posibilității de a uh, cumpăra aceste băuturi în alte state fără să se aplice accizele de aici. Regulile uh, comune stipulează că regulile trebuie să se aplice la fel în toate statele membre, însă există și anumite probleme cu aceste reguli de exemplu, uh, nivelul minim de verificări pentru băuturile alcoolice uh, este prevăzut în directiva 92-94, care a fost uh, prevăzută în 1992 cu piața unică și include reguli comune și proceduri specifice care au fost votate la Consiliu cu unanimitate de toate statele membre. Pe lângă aceasta, Cadrul legislativ acoperit de această directivă și directiva în sine nu stabilește decât niște niveluri minime de armonizare, nu și maxime, și aceasta înseamnă că statele membre pot aplica o rată a accizei uh, în funcție de accizele naționale. Bineînțeles, aceasta a dus la variații foarte mari pentru băuturile alcoolice între statele membre pentru a răspunde de asemenea uh, cererilor uh, formulate de petiționar în ceea ce privește nevoia de armonizare. Am încercat în trecut să armonizăm aceste niveluri minime pentru a le aduce la un nivel mai realist decât cele stabilite în 1992, care bineînțeles au fost afectate de inflație. Comisia a prezentat o propunere în 2006 care a fost susținută de o bună parte din statele membre, dar nu a ajuns la unanimitatea necesară. Erau pe atunci state membre care, din motive naționale, au ales să nu susțină această propunere a noastră. Comisia și-a retras propunerea în 2015, pentru că între timp rămăsese pe masa discuțiilor, pentru că nu ajunsesem între timp la nicio convergență reală între statele membre din punctul de vedere al politicilor naționale pentru accizele aplicate la băuturile alcoolice. De atunci până acum situația nu s-a schimbat din câte știm noi. Cât privește concurența uh, neloială din cauza achizițiilor private făcute în alte state membre de către consumatori. În decembrie 2017, Consiliul a cerut Comisiei să revizuiască uh, achizițiile transfrontaliere și cumpărarea transfrontaliere, inclusiv băuturile alcoolice, pentru a rezolva câteva dintre problemele existente și de abuzurile existente în cadrul legal actual și situația în care anumiți consumatori pretind că cumpără în nume personal, dar de fapt după aceea le comercializează în mod ilegal. În 2018 am început uh, un uh, studiu uh, la directiva 119 la articolele care se referă la armonizarea accizelor. Așteptăm acest studiu extern și rezultatele finale și noua comisie, probabil că în funcție de aceste rezultate, va lua o decizie și, bineînțeles, este conștientă de preocupările tuturor actorilor implicați, inclusiv a petiționarilor care ne-au cerut să realizăm un astfel de studiu. Nu ne putem pronunța dinainte pentru a spune ce ar putea include o astfel de propunere, pentru că, după cum știți, deocamdată uh, noua comisie este blocată, nu a intrat încă în funcție. Mulțumesc! Dacă dorește cineva să intervină din partea grupurilor politice, domnul Iar. Mm, nu sunt sigur da, este o atitudine tipică din partea statelor membre. Există o piață unică, pe de altă parte sunt niște rate minime pentru asemenea taxe, altele impun uh, niveluri de 3 de 4 ori mai mari, nu se dorește pe de altă parte o, armoniz- o armonizare. Deci, nu știu, dacă situația nu ne place, poate ar, am reușit să armonizăm mai, am, ar trebui să armonizăm mai mult cotele de impozitare știu care este poziția Comisiei din acest punct de vedere și mă uit la colegi. Eu aș putea fi de acord uh, fie cu închiderea acestei uh, petiții, fie cu păstrarea ei deschisă. Am putea o închide pentru că uh, competențele fiscale rețin statelor membre, deci nu putem să ajutăm cu nimic petiționarul pe de altă parte, petiționarul, această petiție se referă la o mai, un mai bun, un mai bun grad de armonizare și nu știu, mă uit la președintă, poate o lăsăm pe președintă să decidă, pentru că există argumente bune uh, atât pentru păstrarea în continuare acestei petiții deschise, cât și pentru închiderea acesteia. Yeah. Um, thank- Doamna Kirton Darling, mulțumesc foarte mult! Sunt de acord că este genul de petiție sau de caz uh, în care există divergențe deasupra acestui nivel minim armonizat și asta poate fi perceput de unii ca având un impact negativ asupra uh, intereselor lor sau a lumii afacerilor. De altfel, eram foarte interesată să aud răspunsul comisiei și e pozitiv uh, faptul că petiționarul s-a implicat uh, direct în acest proces și în cadrul consultărilor și în această situație cred că ar fi coerent să închidem petiția. Dacă va apărea această problemă pe viitor, din nou, petiționarul, bineînțeles, poate prezenta o nouă petiție și noi o vom susține din nou. Însă contextul acestei petiții ne face să credem că uh, petiționarul a ajuns la factorii de decizie direct la comisie, s-a auzit ce avea de spus, și aș recomanda să se țină cont de aceste îngrijorări și la nivelul guvernului federal belgian și la autoritățile belgiene. Să ajungă mesajul și acolo. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cei doi coordonatori sunt de acord. Prin urmare, închidem această petiție. Aceasta este propunerea dumneavoastră. Trecem acum la punctul 10. Este vorba de petiția 1190 din 2018 prezentată de domnul Gregoire Serve, naționalitate franceză, legat de impozitele asupra importurilor de biciclete electrice din China. Petiționarul nu este prezent. Dau cuvântul domnului Harald Schmidt din partea comisiei. Bună ziua! Această petiție se referă la, la um, introducerea unor taxe la import pentru bicicletele electrice din China. Aș dori să spun că Comisia Europeană s-a ocupat de toate aceste aspecte și o să mă refer la două puncte. La ce a făcut Comisia și de ce Comisia a devenit activă. În acest caz, Comisia a făcut o anchetă anti-dumping în ceea ce privește importul de biciclete uh, electrice din China ca urmare a unei cereri uh, făcute de industria europeană. În asemenea proceduri, toate societățile comerciale uh, vizate au avut posibilitatea de a colabora și, în acest caz special, posibilitatea de a colabora a și fost folosită. Anchetele noastre au arătat cu toată claritatea că, într-adevăr, exportatorii chinezi primesc uh, subvenții și au o atitudine de dumping, ceea ce duce la daune pentru importatorii, mm, pentru uh, producătorii de biciclete electrice din Europa. Drept urmare, au fost introduse măsuri anti-dumping și uh, tarife vamale în acest sens. Și se pune întrebarea de ce face Comisia Europeană acest lucru Problema este că, da, aceste activități de dumping uh, denaturează uh, concurența uh, pe planul, pe, pe piața european, pe piața europeană, o situație recunoscută și de OMC. Introducerea um, unor asemenea măsuri, am văzut în cazul bicicletelor normale și nu electrice, uh, tehnică nu, se, nu este su, uh, suficientă pentru refacerea unei concurențe loiale. Uh, bicicletele electrice își aduc o contribuție importantă mobilității electronice în Uniunea Europeană. Este vorba de o piață de mai multe milioane de asemenea biciclete electrice deja folosite în Uniunea Europeană, deci este vorba de o contribuție importantă adusă la atingerea obiectivelor legate de mediu din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Kirsten Darling. Și domnul Iar sau invers, cum doriți. Da, mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și Comisiei pentru răspuns. Din experiența mea la INTA, aici la Parlamentul European, este că trebuie să ajungem până la punctul în care uh, Comisia a aplicat măsuri antidumping. Pe această temă s-au făcut uh, studii extensive și s-au prezentat multe plângeri, astfel încât s-a ajuns la punctul în care măsurile implementate sunt tocmai pentru a asigura condiții egale pentru toată lumea, așa cum a spus și reprezentantul Comisiei. Pentru fiecare caz în parte, e clar că E clar că cineva în UE a fost afectat negativ de aceste măsuri antidumping. Niciodată situația nu este doar alb sau negru și pentru a fi corect, cred că ar trebui să menținem petiția corect, deschisă în continuare și să permitem o eventuală revizuire a petiției în funcție de felul în care aceste măsuri uh, vor determina anumite consecințe în timp și să dăm posibilitatea petiționarului să răspundă pe viitor. Eu cred că Comisia a fost destul de clară. Aceste măsuri antidumping sunt proporționale și echitabile, însă, așa cum știm, sunt și persoane afectate de fiecare dată, de aceea cred că ar trebui să menținem petiția deschisă și dacă apar elemente noi din partea petiționarului, atunci ar fi oportunitate să revizuim această discuție alături de comisie dar trebuie să stric puțin această armonie, această pace. Um, am fi putut, uh, eu cred că putem închide această comisie, pentru că, după cum a spus comisia, procedura a fost încheiată, au fost impuse măsuri anti dumping, deci am putea considera că această petiție poate fi și închisă. Uh, uneori este enervant să vedem cât de mult durează până, sunt, până când sunt impuse asemenea măsuri. Știm că președintele american este mult mai rapid printr-un uh, tweet simplu anunță introducerea unor noi tarife vamale. Noi respectăm anumite proceduri în Uniunea Europeană, însă, din câte am înțeles din, din urmă, pe urma intervenției Comisiei Europene, au fost decise măsuri antidumping și dacă nu este, acestea nu ar fi suficiente, ar putea fi formulată o nouă petiție. Nu știu. Din punctul meu de vedere, am putea închide această petiție pentru că lucrurile deja au fost uh, realizate. <laughs> Uh, I, um, uh, the interest of harmony. or... Întotdeauna e interesant să ajungem la un consens. Așa cum spuneam, dacă ne referim la măsuri antidumping, uh, e clar că s-au făcut niște studii extinse pe această temă. Însă trebuie să recunoaștem și faptul că măsurile antidumping, e adevărat că doresc impunerea unor condiții egale pentru toată lumea, însă există și persoane sau companii în Europa care sunt afectate negativ de aceste măsuri. Dacă închidem petiția, atunci recomandarea, recomandarea mea ar fi să anunțăm să notificăm petiționarul de această închidere și să-i spunem că este posibil să redeschidă o nouă petiție în cazul în care situația s-ar schimba pe viitor, pentru a recunoaște în mod clar faptul că aceste măsuri uh, antidumping uh, nu au același efect uh, tot timpul, că situația se schimbă și că la un moment dat probabil vom ajunge la concurență egală, pe picior de egalitate cu chinezii și probabil că aceste măsuri vor fi eliminate. Da, eu sunt absolut de acord cu armonia, cu consensul, așa cum au spus cei doi coordonatori. Vom vedea ce propune președinția. Comisia în declarația scrisă pe care a făcut-o spunea că s-ar putea cere o revizuire provizorie după termenul de un an, deci după expirarea primului an de la implementarea măsurilor antidumping. Pe lângă faptul că petiționarul poate cere o uh, revizuire a petiției, deci după un an de la aplicarea măsurilor de antidumping. Acest lucru se poate menține în ambele cazuri, atât cu petiția deschisă cât și închisă. Deci dacă sunteți de acord, putem menține petiția deschisă, pentru că dacă după un an nu s-a prezentat nicio altă petiție la Comisia de Petiții și nici din partea petiționarului actual, atunci, în mod automat, aș propune să se închidă această petiție, dacă sunteți de acord și în felul acesta ajungem la un consens între cele două grupuri. Dacă sunteți de acord, vom proceda astfel. Și trecem acum la punctul 11 de pe ordinea de zi, petiția 0328 din 2016, prezentată de domnul Serge Lequeux, de naționalitate franceză, în numele Uniunii Regionale uh, de Solidaritate din Bretania, în legătură cu afectarea lucrătorilor agricoli de către uh, pesticide. Petiționarul este prezent, avem o singură petiție, aveți 5 minute în total la dispoziție, așa că vreau să vă întreb dinainte dacă dorește să intervină doar unul dintre dumneavoastră sau mai mulți. Doi. Foarte bine, atunci fiecare veți avea la dispoziție două minute și jumătate pentru prezentarea inițială și după aceea în încheiere încă două minute, deci un minut și un minut fiecare sau o singură persoană două minute, cum doriți. Începe domnul Lecu, vă rog. Merci, Președinte. Mulțumesc, doamnă președintă. Am fi vrut să auzim uh, prezentarea Comisiei Europene, pentru că este a treia uh, dată când venim în fața Comisiei uh, pentru Petiții și așteptăm uh, acest raport uh, privind protecția salariaților. Deci, după întrebarea pe care am transmis-o, asta pe lângă întrebarea pe care am transmis-o Ministerului din Franța. Deci să știți uh, că de aceea spun că ne-ar plăcea ca uh, reprezentantul Comisiei să vorbească înaintea noastră. Si le parece, primero le doy la palabra a la comisión. Dacă doriți, dau mai întâi cuvântul comisiei și apoi aveți cele 5 minute dumneavoastră. În regulă. Din partea comisiei are cuvântul domnul Andrew Owen Griffiths. Vă rog. Mulțumesc frumos! Informațiile cele mai recente de la ultima discuție pe această petiție în aprilie, cred că a fost, sunt următoarele. Mai întâi, chestiunea adusă în discuție de petiționari acoperă, acoperă atât uh, siguranța la locuri de muncă, cât și protecția uh, produselor, deci am alături și un coleg de la uh, DG Ample, și aș dori să aduc în discuție două puncte. Primul se referă la rapoartele de audit privind folosirea durabilă a pesticidelor, subiect discutat ultima dată. Acest raport este acum publicat pe domeniul public al uh, DG Sante împreună cu răspunsul autorităților franceze. Deci, în urma două schimburi cu autoritățile franceze, s-a primit un uh, răspuns satisfăcător și un plan de acțiune din partea Franței cu privire la aspectele de ordin general și directiva privind utilizarea durabilă a pesticidelor, Vom monitoriza acțiunile ce trebuie să fie făcute până la începutul, la începutul anului 2020 pentru a ne asigura că ele au și fost puse în practică potrivit promisiunilor. Vis-a-vis -vis de chestiunea specifică a petiției, ceea ce privește uh, protecția lucrătorilor, noi depindem foarte mult de răspunsul autorităților franceze. Iar de ultima dată când am discutat, am primit un răspuns corespunzător din partea Organismului pentru Ocupare din Franța și a trebuit să uh, scriem înapoi uh, pentru a solicita clarificări la răspunsul uh, inițial, pentru că existau niște lacune semnificative. Răspuns care a venit destul de greu, aproape trei luni uh, întârziere. Uh, în sfârșit, reprezentanța uh, permanentă a putut uh, să intervină și să ceară un răspuns corespunzător pe care, care a venit în 17 octombrie. Iar uh, potrivit evaluării preliminare, înțelegem că există acolo informații suficiente pentru a putea finaliza această evaluare și, dacă sunteți de acord, propunem să facem asta în scris, adresându-ne astfel comisiei cu un rezumat al acestei evaluări. Le daria también la... Aș dori să-i dau uh, uh, cuvântul și reprezentantului um, Jean-Willem Ebeling, uh, reprezentantul DG Amplio. Mulțumesc! În ceea ce privește sănătatea lucrătorilor, uh, o chestiune care a reieșit în uh, cursul uh, anchetării acestei petiții, sunt pe deplin de acord cu colegul de la DG Sante, și anume că evaluăm informațiile primite de la autoritățile franceze din perspectiva legislației europene pentru sănătate profesională. Există foarte multe texte legislative care stabilesc cerințe minime în acest sens, iar statele membre pot să adopte măsuri chiar mai stricte. Însă aplicarea ține foarte mult de statele membre. După cum spuneam, și noi uh, facem evaluarea informațiilor primite din Franța. Mulțumesc! Mulțumim frumos, spune președinta. Acum are cuvântul domnul petiționar. Mulțumesc, doamnă președintă. Ceea ce constatăm noi este că Franța, la nivel declarativ, se descurcă minunat, însă, în practică, directivele și regulamentele europene mm, mm, se află la o distanță de prăpastie de ceea ce uh, se face. Există o avalanșă de uh, decizii uh, judecătorești în tot, toate tipurile de instanțe și chiar și în cadrul Consiliului de Stat, care a anulat uh, o decizie anterioară și noi, în calitate de petiționari, solicităm acest raport din partea Comisiei Europene pe care văd că nu poate să îl facă, așa cum s-a întâmplat în uh, cazul inițial. Însă, câte vreme nu avem acest raport, solicităm ca petiția să rămână deschisă. Mulțumim frumos! Are acum cuvântul celălalt petiționar. Mulțumesc, doamnă președintă. Pe lângă ceea ce spune colegul meu, Serge Lecău, este evident că de la ultima noastră întâlnire avem o serie de date care în martie nu existau încă. De exemplu, avem o cifră copleșitoare din partea Mutualități Sociale Agricol din Franța, organism de protecție socială, care se referă atât la um, uh, țăran, cât și la salariați și la utilizatorii de pesticide. Astăzi e vorba de o singură patologie, boala Parkinson. 2500 de cazuri în fiecare an de persoane afectate fără să ținem seama de celelalte patologii și anume hipersensibilitatea la multiple uh, uh, produse chimice și alte afecțiuni um, neurologice, chiar cancer, care nu sunt recunoscute ca boli profesionale. Se observă, doamnă președintă, o creștere a volumurilor în domeniul pesticidelor folosite în agricultură. Este un lucru clar. Se constată totodată o expunere și mai frecventă a vecinilor utilizatorilor, pentru că dacă se reduc dozele, crește însă numărul, ceea ce înseamnă că populația agricolă și chiar dincolo de aceasta este tot mai expusă. Mi se pare un element extrem de important lăsarea deschisă a acestei proceduri. Astăzi, ne dorim să acționăm astfel încât victimele să fie protejate, să fie compensate și aș vrea să spun și că că atunci când autoritățile franceze nu își fac treaba așa cum ar trebui pentru a proteja populația, ei bine, atunci este momentul când trebuie să acționăm mai departe la nivel penal. Franța are o capacitate de a produce elemente, de a monitoriza datele în teren, care sunt copleșitoare, după cum spuneam, iar eu, țăran fiind, știu despre ce vorbesc. Și nu cred că am prezent, dat lucrurile peste cap. Noi am venit aici pentru a spune că ne dorim ca mâine problema pesticidelor să fie inversată pentru că ne aflăm într-o situație care este cel puțin la fel de gravă cu problema cărnii, ceea ce semnifică foarte mult. Mulțumesc! Mulțumesc! Grupurile parlamentare doresc să intervină? Doamna Maestre? Mulțumesc, doamnă președintă! După ce am ascultat petiționarii și am văzut prezentarea petiției, precum și uh, declarațiile comisiei, mi se pare într-adevăr că este o temă importantă. Și de aceea există o varietate foarte mare de directive europene care sunt implicate. Tot ce ține de folosirea corectă a acestor pesticidelor are legătură directă cu sănătatea persoanelor uh, afectate. De aceea ni se pare un uh, lucru uh, deosebit de important. Și după ce am ascultat și comisia, și modul în care, insisten în care s-a cerut aceste rapoarte atât de insistent cu o întârziere de trei luni în prezentarea lor, ei bine, noi susținem petiția și menținerea deschisă a acestei, astfel încât situația să se clarifice odată pentru totdeauna. Vorbim de persoane afectate de efectul acestor produse chimice și de o varietate mare de boli directe care afectează direct atât persoanele cât și mediul înconjurător, pentru că nu vorbim doar de sănătate publică, ci și de mediul înconjurător atunci când uh, pesticidele sunt folosite în mod uh, excesiv. Și câtă vreme autoritățile franceze nu uh, clarifică lucrurile, noi considerăm că această petiție trebuie să rămână deschisă. Mulțumim frumos, domnul Calenz. Mulțumesc. Cred că situația este foarte limpede. Nu există nicio îndoială că această petiție trebuie menținută deschisă. Este evident din ancheta efectuată că problema este una foarte gravă. Și poate trebuie să solicităm Comisiei o investigație mai eficientă și mai promptă pentru că mi se pare evident că ea durează prea mult deocamdată și atunci uh, riscurile cresc datorită acestei întârzieri. Îi avem în față pe acești oameni cu temerile lor uh, foarte bine întemeiate. De aceea petiția trebuie menținută deschisă și trebuie să facem presiuni pentru rezolvarea mai uh, rapidă a problemei. Mulțumesc frumos. Uh, în concluzie, aveți două minute pentru a încheia petiționarii. Mulțumim, doamnă președintă. Cred că s-a spus tot. Este adevărat că noi constatăm că Comisia și Parlamentul European, prin textele publicate în ceea ce privește uh, textele publicate ale regulamentelor și directivele, au o atenție admirabilă la uh, asupra uh, lucrătorilor și sănătății acestora. Considerăm așadar că astăzi În Franța sunt foarte multe jurisdicții care uh, condamnă autoritățile și care recunosc aceste drame uh, pe care o reprezintă intoxicația cu produse pesticide. Alături de noi avem trei persoane care au fost grav intoxicate de aceste pesticide și considerăm astăzi că atât Comisia cât și Parlamentul pot să facă presiune pe autoritățile franceze pentru a face ceea ce trebuie și a lua măsurile concrete pe care le așteaptă toată lumea în beneficiul sănătății publice. Celălalt petiționar? Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă îmi permiteți încă câteva secunde, vreau să mai spun că în Franța există o anumită voință de a separa preconizarea și comercializarea. Însă, după cum știți, pesticidele sunt uh, produse cu valoare adăugată mare pentru societăți. Și se mai știe de asemenea foarte bine că nu există o voință de reducere a acestora, pentru că vorbim de cooperative foarte mari, foarte puternice și aceștia au interesul să vândă produse extrem, aceste produse extrem de periculoase. Ce lipsește Franței în cadrul acestui dispozitiv și ar trebui să existe este în mod sistematic existența unor propuneri alternative la folosirea pesticidelor în agricultură. Și câtă vreme nu vom merge mai departe în domeniul uh, oferirii de alternative, problema volumelor și a folosirii neabuzive nu va scădea. Vorbim despre sănătatea noastră, de a sănătatea copiilor noștri și a nepoților noștri. Problema pesticidelor pentru noi este o luptă pe care trebuie să o câștigăm. O agricultură diferită este posibilă dacă ne oferim mijloacele. Mulțumesc că ne-ați ascultat! Mulțumim frumos petiționarilor! După ce am ascultat atât Comisia cât și reprezentanții grupurilor parlamentare, vom menține deschisă această petiție vom solicita din nou autorităților franceze, vom face un al doilea apel mm, vis-a-vis -vis de prima solicitare pe care am transmis-o autorităților franceze prin reprezentanța permanentă, astfel încât Comisia PETI să fie informată constant despre situație și despre modificările operate. Solicităm totodată Comisiei Europene să ne țină la curent cu uh, Uh, ce se întâmplă și să facă o informare detaliată în acest sens. Este adevărat că um, și Comisia ENVI lucrează pe acest subiect, dar solicităm și Comisiei Europene să ne țină informați cu ceea ce se întâmplă uh, Um, pentru că este în joc sănătatea cetățenilor europeni, după cum spuneau petiționarii. Mulțumim așadar și petiționarilor că au fost alături de noi în această după-amiază. Trecem la punctul 12, petiția 60 din 2017, prezentată de o cetățeancă germană, însoțită de două semnături privind neaplicarea din partea autorităților germane a regulamentului 1069 din 2009 cu privire la o instalație de biogaz din Hall care nu respectă normele. Înțeleg că petiționarul nu este aici, prin urmare dăm cuvântul reprezentantului Comisiei de la uh, DG Sante, Alf Egbert Füzel. Mulțumesc frumos, doamnă președintă. Bună ziua! Petiția se referă la o instalație de uh, biogaz uh, în uh, Schwäbisch Petiționarul fiind de părere că aprobarea s-a făcut cu încălcarea regulamentului privind uh, Uh, instalațiile de biogaz, regulamentul numărul 1069 din 2009. Înainte de această petiție, în 2017, am avut o plângere de natură similară privind aceleași fapte. Și examinarea acestei uh, plângeri s-a închis, de fapt, pentru că ca principiu, Comisia investigează cazurile de uh, nerespectare sistematică și constantă a dreptului comunitar. În acest caz, s-a considerat că mm, Comisia nu are competența necesară pentru a întreprinde vreo acțiune sau pentru a evalua un caz individual, fiindcă Astfel, uh, competențele nu ar mai fi putut fi împărțite corect între Comisie și statele membre din perspectiva aplicării legislației comunitare. În urma solicitării Comisiei pentru Petiții la începutul anului 2019 cu privire la acest subiect, Comisia a transmis o scrisoare către Germania în iulie și am solicitat autorităților competente din Germania să ofere informații suplimentare. Și trebuie să vă spun că, din păcate, până în prezent nu am primit un răspuns din partea acestora. Și acum, pentru că v-am spus că noi analizăm cazurile cu o natură sistematică, dați-mi voie să vă spun că, potrivit uh, înregistrărilor noastre, există peste 6.000 de centrale de biogaz aprobate potrivit uh, acestui regulament în uh, Germania, peste 800 dintre ele în Baden-Württemberg. Și cu siguranță orice greșeli sau deficiențe în uh, punerea în aplicare se aplică mai multora dintre ele. Evident, înțelegem frustrarea petiționarilor, însă, chiar și așa, considerăm că aceste cazuri singulare trebuie uh, transmise autorităților competente din landuri uh, sau din Germania la nivel federal, pentru ca ele să fie soluționate acolo. Cu siguranță Comisia va continua să monitorizeze aplicarea, monitorizeze aplicarea corectă a normelor europene pe tot teritoriul Uniunii, inclusiv în Germania, și vom uh, lua măsuri oricând va exista o dovadă de uh, punere în aplicare incorrectă sistematică identificată. Cred că nu mai e nimic altceva de spus. Depinde de petiționar, așadar, să găsească alte căi de a-și rezolva problema în Germania. Mulțumim frumos! Există intervenții din partea grupurilor parlamentare? Dacă nu, Vă rog, doamna Weisle. Nu sunt prea multe de spus, pentru că nu prea am primit mare lucru. Adevărul este că e dificil să-ți asumi o poziție când nu ai niciun raport, nici măcar unul tehnic care să ne spună sau să ne permită să evaluăm uh, datele pentru a vedea dacă petiționarul uh, denunță ceva ce chiar se întâmplă sau uh, dacă nu, momentan, cred că nu putem decât să așteptăm transmiterea informațiilor, fiindcă altfel nu putem acționa nici în calitate de comisie, nici în calitate de responsabil, fie Comisia Europeană, fie noi, Comisia PETI. Deci eu nu știu cum se pot coordona um, lucrurile câte vreme nu avem un răspuns din partea autorităților locale din Germania în acest caz. <coughs> Mulțumesc frumos! Dacă sunteți de acord, propunerea președinției este să menținem această petiție deschisă și să trimitem o scrisoare autorităților competente care să răspundă, fiindcă, după cum a spus uh, vicepreședinta Comisiei, nu avem niciun răspuns din partea autorităților naționale și fără un răspuns nu avem capacitate de decizie și deci nu putem nici închide, nici solicita clarificări suplimentare. Prin urmare, transmit, trimitem o scrisoare autorităților competente și lăsăm între timp petiția descrisă. Mulțumesc! Trecem acum la punctul 13, petiția 248-2019, prezentată de Benedetto Rubetti, care obiectează împotriva construcției unei centrale de desalinizare pentru insula Elba. Petiționarul nu este alături de noi și atunci dăm cuvântul Comisiei Departamentului Envi, domnul Ioannis Cavadas. Thank you, Madam Chairman. Vă mulțumesc, doamna președintă, doamna și domnilor, bună ziua! Vă mulțumesc pentru că ne-ați dat cuvântul. Pete- petiționarul, în acest caz, afirmă că construirea unei stații de salinizare pe insula Elba din, din Italia va duce la probleme legate de mediu. Am examinat această petiție și pornind de la conținutul acesteia, am examinat uh, directiva natură privind apă și directiva privind evaluarea de mediu, după care am tras niște concluzii. Din punctul de vedere al uh, directivei Natura 2000, am verificat dacă uh, zona propusă pentru construirea acestei stații de salinizare face obiectul uh, directivei Natura și nu este cazul. În ceea ce privește directiva cadru pentru apă, există uh, speculații cum că construirea acestei stații ar avea un impact asupra solului și am examinat uh, articolul 4.7 din directiva cadru pentru, pentru apă. Și nu am detectat nicio problemă semnalizată de autoritățile din Italia față de acest lucru. Dacă stația de desalinizare este construită departe de coastă, s-ar putea ca apele tratate să fie vărsate în apă, însă din punctul nostru de vedere, din cât din informațiile de care dispunem noi, distanța este de 2-3 km față de coastă propusă pentru construirea stației uh, respective. Deci, și în plus, nu este prevăzută devărsarea apelor netratate și în al treilea rând, când vine vorba de evaluarea uh, impactului de mediu, aceste stații de desalinizare nu fac obiectul um, uh, uh, prevederilor din anexa 1 și 2 privind necesitatea efectorii unei evaluări a impactului de mediu, dar, evident, statele membre pot să recurgă la norme mai stricte vis-a-vis -vis de necesitatea um, efectorii unei evaluări uh, impactului de mediu. Deci, dacă nu există asemenea evaluare, autoritățile italiene ar putea totuși să ceară efectuarea unei asemenea evaluări. Și ținând seama de toate aceste concluzii, considerăm că petiționarul ar, fi, ar face mai bine să se adreseze la nivel uh, regional, local autorităților, să primească mai multe informații privind toate, privind această stație de desalinizare să încerce să găsească o soluție la nivel uh, local și dacă ulterior, mai târziu, apar probleme, să se adreseze nivelului uh, european. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dacă dorește vreun reprezentant al vreunui grup parlamentar să intervină, domnul Camif? Based on the Informațiile de care dispunem nu mă convin că trebuie să ne implicăm la nivel european. Poate responsabilitatea este a petiționarului, ne furnizând de suficiente informații. Pe de altă parte, există câteva detalii specifice pe care nu le putem uh, ev- evalua la nivel european, deci eu aș propune închiderea acestei petiții. Perfecto. Alguna intervenție? Mulțumesc. Mai sunt și alte intervenții? Doamna maestra, mulțumesc. Vroiam să spun care este poziția noastră. Dacă ținem cont de impactul asupra mediului, se cere petiționarului să extindă aceste informații. Asta înseamnă că nu putem închide petiția până când nu vom clarifica mai mult lucrurile. Președinta, deci prin urmare și dumneavoastră cereți închiderea petiției? Nu, nu m-am exprimat bine. Ceea ce spuneam este că dacă comisia sugerează petiționarului să extindă informațiile și un studiu de impact asupra mediului, precum și documentele necesare pentru a demonstra dacă există o problemă sau nu, dacă există un impact negativ în zonă pentru această stație de desalinizare, ar trebui să așteptăm să primim aceste informații sau cel puțin să sugerăm această soluție petiționarului și anume extinderea cantității de informații. Dacă ni se prezintă, atunci o putem analiza, dacă nu, se poate închide petiția. Însă, înainte de aceasta, cred că ar trebui să-i oferim această posibilitate. Mulțumesc. Prin urmare, vom uh, lăsa deschis această petiție, însă cu un termen bine determinat, pentru că petiționarul nu a răspuns comisiei. El este cel care a prezentat petiția, deci ar fi trebuit să răspundă, așa că îi atragem atenția că ar putea să ne aducă noi informații într-un termen de două luni de zile de la uh, data de primire, de recepționare a scrisorii pe care noi o vom trimite și după aceea vom hotărâ la o întâlnire a coordonatorilor ce să facem. Trecem acum la următorul punct, punctul 14 de pe ordinea de zi, ultimul punct de astăzi. Este petiția 76 din 2016, prezentată de doamna Manuela Giacomini, naționalitate italiană, în numele Animal Welfare Foundation, în legătură cu fermele de sânge și gonadotropina serică de iapă gestantă. De data aceasta, cred că petiționarea este aici prezentă. Bun venit la comisia noastră! Aveți 5 minute la dispoziție pentru prezentare și după aceea vom da cuvântul comisiei, grupurilor parlamentare, după care veți avea în încheiere două minute pentru a finaliza dezbaterea. Mulțumesc încă o dată pentru prezență, doamnă Gurner. Cred că doamna Gurner este prezentă aici, așa este? Da, vă rog. Thank you very much for giving me the opportunity to speak. Vă mulțumesc pentru că dați ocazia să iau cuvântul. Lucrez pentru Animal Welfare Foundation, Fundația pentru Bunăstarea Animalelor și am, uh, m-am ocupat de situația fermelor de sânge în, în Uruguay și în Argentina din 2015. Uh, în aceste ferme se obține hormonul de fertilitate PMSG, care este folosit apoi în Europa pentru a îmbunătăți profitabilitatea fermelor.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 una din uh, preocupările majore este legată de uh, tratamentul iepelor care nu sunt domesticite și nu sunt uh, obișnuite cu um, contactul cu oameni. Ajung să sufere de anemie, de exemplu, mai până la 10 litri de sânge le este prelevat în fiecare, în fiecare săptămână. După 4 luni de graviditate, în momentul în care nivelul PMSG scade, Uh, iapele, uh, iapele pot fi impregnate din nou și multe uh, dintre ele nu sunt tratate și își, și mor în terenul, pe câmpuri, fără a fi eutanasiate, de exemplu. Și Slowly. Um, if we can go to the third... Mm, dacă este posibil să mergem la cel de-al treilea diapozitiv. Vă mulțumesc. Anchetele noastre din 2018 ne-au demonstrat că răstim de trei ani situația nu s-a îmbunătățit din diferite motive. Nu considerăm că este posibil ca situația să se îmbunătățească. În primul rând, în această fermă de sânge există mii de asemenea um, gestante și ar fi extrem de costisitor să, le să, să fie domesticite toate și pentru a le preleva sângele fără metode uh, uh, violente. Apoi, uh, avortul le reprezintă o problemă pentru că aceste iepe pot fi impregnate de două ori pe uh, an. În plus, um, o, o supraveghere eficientă a acestor iepe este imposibilă mm, datorită condițiilor uh, în care sunt ținute și uh, o să vă arăt acum despre ce condiții este vorba. The import of PMSG from Importul de PMSG din, din America de Sud ar trebui să fie oprit datorită faptului că nu este respectată legislația europeană în ceea ce privește produsele secundare animale. Ținând seama de modul în care sunt tratate aceste gestante, există o lipsă de, supra, de supraveghere din partea autorităților naționale. O asemenea interdicție de import ar respecta uh, Uh, normele GAT, articolul 20, uh, de exemplu, uh, prevede posibilitatea luarea unor măsuri naționale necesare pentru protejarea sănătății animalelor. În anul 2009, Uniunea Europeană a impus o interdicție de import asupra unor produse bazându-se tocmai pe articolul 10 din GATT. Aș dori să cer Parlamentul European să susțină o interdicție de import uh, a PMSG din America de Sud, ținând seama de faptul că aproape 2 milioane de cetățeni au semnat o petiție prin care își exprim uh, uh, preocupări morale și ținând seama de faptul că legislația europeană este nerespectată. Și în plus există alternative sintetice la acest hormon de creștere PMSG, um, existent, există asemenea alternativă deja pe piața europeană și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Dacă grupurile politice doresc... Nu, înainte de aceasta, comisia va lua cuvântul. Îmi pare rău. Deci, dau cuvântul comisiei domnul Stanislav Raicek. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, aproape bună seara tuturor. Comisia este conștientă de posibilitatea maltratării uh, în aceste ferme de cai în America de Sud. Comisia a menținut un dialog deschis cu uh, corespondenții de acolo și a informat în permanență petiționarea. Aș vrea să vă reamintesc totuși că standardele de bunăstare animalelor care sunt uh, impuse de către UE asupra partenerilor comerciali trebuie să respecte și regulile OMC, așa cum uh, s-a menționat și în prezentare. Totuși, uh, schimburile internaționale cu produse de origine animală trebuie să respecte măsurile sanitare și fitosanitare și trebuie să respecte regulile OMC-ului. În ceea ce privește încălcările legislației care au fost menționate aici, ar trebui să subliniem faptul că legislația în ceea ce privește bunăstarea animalelor se aplică doar pe teritoriul UE și nu există un temei juridic pentru a impune aceste prevederi statelor terțe în ceea ce privește importul de produse derivate sau produse de origine animală, subproduse de origine animale. UE nu își poate impune standardele în țări terțe și comerțul ar trebui să respecte regulile OMC. Deși Comisia nu intenționează să interzică importurile de PMSG, consideră că totuși țările din America de Sud ar trebui să aplice un nivel de implementare satisfăcător pentru standardele internaționale. Comisia lucrează de altfel îndeaproape cu Organizația pentru Bunăstarea Animalelor, tocmai pentru a întări nivelul de implementare a acestor standarde. Mulțumesc! Gracias, um, diputados. Mulțumesc din partea deputaților, doamna Kirtan Darling. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și petiționarei pentru prezentare. Un număr mare de persoane din Europa au semnat de altfel această petiție și e greu să nu uh, fi afectat după ce vezi uh, filmele cu felul în care sunt tratate animalele în Uruguay și Argentina. aș avea o întrebare către comisie în acest context. Am finalizat uh, recent acordul comercial UE-Mercosur, un acord care acoperă ambele țări, Uruguayul și Argentina, și acest acord include și standarde sanitare și fitosanitare, un întreg capitol pe această temă. Cred că ar fi logic pentru populația europeană uh, să fie îngrijorată de ideea că um, o aprofundare a acestor relații comerciale să nu ducă și la utilizarea lor, mai ales cadrul UE-Mercosur, tocmai pentru a aborda și această chestiune a bunăstării animalelor în acest uh, capitol uh, de măsuri sanitare și fitosanitare. sanitare. N-a fost menționată aici, dar este o altă parte importantă a relațiilor noastre cu aceste țări. Ar fi interesant de știut dacă în contextul negocierilor pentru acordul cu Mercosur s-a discutat acest lucru și dacă nu, de ce nu? Și cred că Comisia de Petiții ar putea trimite mai departe această petiție la Comisia de Comerț Internațional pentru a pune aceste întrebări în contextul dezbaterilor pe care le avem pe tema relațiilor cu țările din America Latina. Ar trebui să cerem să se discute această temă, să existe o monitorizare pentru a vedea ce eventuale acțiuni s-ar putea impune și aceasta la nivelul uh, IMCO. Știm că s-a propus deja o interdicție pentru produse, anumite tipuri de produse. A, pentru produsele de, din focă, tocmai de la IMCO, cred că ar trebui să ținem cont și de acest nou context care este disponibil acum pentru a avea relații cu aceste țări. Da, înainte de a da cuvântul deputaților, aș da cuvântul Comisiei Europene tocmai pentru a răspunde întrebărilor formulate de doamna Kirsten Darling referitoare la acordul comercial cu Mercosurul, dacă s-a ținut cont de aceste aspecte sau nu. Da, mi se pare absolut rezonabilă acest lucru și sunt de acord cu colega. Da, am să dau cuvântul comisiei. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. În ceea ce privește negocierile comerciale, trebuie să ne consultăm și cu DigiTrade. Însă vreau să profit de ocazie pentru a reaminti că în ceea ce privește standardele de bunăstare a animalelor, nu avem temeiul juridic necesar pentru a impune anumite condiții de import. Totuși, uh, negocierea înseamnă implicarea ambelor părți și, prin urmare, și cealaltă parte trebuie să fie de acord pentru a întări implementarea acestor standarde în astfel de acorduri. Este singurul lucru pe care pot să-l spun. Mulțumesc. Palabra la señora Evi. Are cuvântul doamna Evi. De... Mulțumesc, doamna președintă. Am dorit și eu să iau cuvântul pentru a mulțumi semnătorilor acestor petiții care ne-au atras atenția asupra unui subiect care este groaznic, nu îl putem descrie altfel. După cum au auzit, zeci de mii de iepe gestante uh, trebuie să treacă prin acest tratament violent de prelevare a sângelui pentru a fi produs acest uh, ser, acest hormon care apoi este folosit în Europa pentru a îmbunătăți uh, fertilitatea animalelor. Și acest tratament groaznic are loc în adevărate uh, fabrici de sânge unde iepele sunt exploatate și apoi sunt lăsate să moară. Chiar dacă există substanțe uh, sintetice, alternative, care ar putea permite să evite să nu, să nu există cai care să uh, sufere atât de mult. Comisia de fiecare dată ne-a spus că, ținând faptul că toate aceste lucruri se petrec peste ocean, nu prea avem mare lucru ce putem face. Însă, acest lucru nu este adevărat. Dispunem de suficiente instrumente. Uh, aceste fabrici de sânge ar trebui să aibă o, o autorizație pentru a exporta în uh, Uniunea Europeană. Și uh, am văzut, însă, din păcate, că supravegherea nu prea există în. Uh, locurile respective și nu prea sunt uh, prezenți medici veterinari acolo. Însă nu putem să acceptăm ideea uh, maltratării unui cal pe întreaga sa viață pentru a extrage un ser, a cărui scop este doar de a îmbunătăți fertilitatea uh, altor animale crescute în uh, Europa. Este un uh, model Uh, pervers cu care cetățenii europeni nu pot fi de acord. De mai multe ori a cerut Comisiei Europene posibilitatea in, uh, interdi- introducerii interdicției importării acestei gonadotropine serică de apă gestantă din America uh, de Sud. Um, Comisia însă până acum de fiecare dată a refuzat și mă alătur și eu uh, Uh, petiționarei ca Parlamentul European să ceară introducerea uh, acestei interdicții de a importa această substanță în Europa. Cred că este singura um, soluție prin care putem să punem capăt acestor acte de violență și aș cere ca această petiție să fie păstrată deschisă, să fie transmisă mai departe intergrupului care se ocupă cu bunăstarea animalelor. Sunt de acord și cu toate cele spuse de colega noastră, Curtin Darling. Este foarte bine că și Comisia INTA se ocupă de această chestiune și ar fi bine dacă ar încerca să clarifice uh, Uh, în contextul raporturilor comerciale pe care le avem cu America de Sud și în contextul acordului Mercosur, ar fi util dacă coordonatorii acestei comisii ar fi de acord cu um, o întrebare cu solicitare de răspuns oral, eventual urmată de o rezoluție, astfel încât Parlamentul European să se poată pronunța pe oportunitatea um, introducerii unei asemenea interdicții a importului în Europa acestei substanțe. Mulțumesc. care? Nu? Ok, Mulțumesc frumos. O să dau acum cuvântul în uh, închiderea ordinii de zi uh, petiționarei uh, timp de două minute din nou. Aș dori să mulțumesc tuturor eurodeputaților care sprijină această petiție. Am ținut meneu legătura cu Comisia Europeană pe această chestiune încă din 2016. Comisia ne-a răspuns întotdeauna la scrisori, însă aceste răspunsuri au fost adesea incomplete sau nesatisfăcătoare. De exemplu, am propus Comisiei să ceară EFSA, Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, să realizeze un aviz științific privind uh, uh, aspectele de sănătate animală în ceea ce privește producția de PMSG. Însă ni s-a răspuns că nu ține de mandatul său, deși există în mandatul său um, această dimensiune de uh, recomandări științifice în toate aspectele ce țin de sănătatea și bunăstarea animalelor. De exemplu, în 2007, Comisia a solicitat EFSA să scrie un raport științific privind vânătoarea de foci. Acest aviz științific în împreună cu îngrijorările cetățenilor europeni au fost esențiale în procesul îndelungat de interdicție a produselor din focă în 2009. În urma acestei interdicții, Canada și Norvegia au depus o plângere la OMC împotriva Uniunii Europene, iar OMC a uh, dat o decizie în favoarea interdicției importului uh, invocând articolul 10 și spunând că acest, această interdicție este necesară pentru protecția moraburilor publice, inclusiv, în special în ceea ce privește bunăstarea animalelor, a focilor în acest caz. Uh, mai mult, Comisia spune că uh, standardele OIE privind uh, folosirea acestor animale acoperă și uh, iepele folosite pentru producția acestui ser. Însă, nu există cerințe specifice pentru genul acesta de producție, iar sângele iepelor nu este extras pentru scopuri științifice, ci pentru unele pur economice. În, întâlnirea noastră, în cadrul întâlnirii noastre cu Comisia în 2016 s-a promis uh, să se ia în vedere aceste ferme de uh, sânge pentru auditurile viitoare din Uruguay și Argentina. Însă, până în prezent, nu știu să se fi întâmplat acest lucru. În sfârșit, în Uruguay uh, există o companie, Sintex, de uh, far, um, fermă de sânge care importă uh, acest, uh, această substanță pe MSG în Europa, fără ca ea să fie listată ca atare. Am tot informat acest lucru atât uh, la nivelul Comisiei cât și autoritățile franceze, însă importul continuă. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi! Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această dupămasă, dumneavoastră ca petiționară. În primul rând, uh, propunerea președinției ar fi să lăsăm deschisă această petiție să solicităm comisiei uh, DigiTrade mai exact, care este statutul uh, acordului comercial cu Mercosur, adică în ce măsură negociază uh, aspectele legate de animale și aspectele fitosanitare. În al doilea rând, vom transmite o petiție către Comisia INTA, care monitorizează și ea acordul comercial cu Mercosur, pentru a ne transmite și ei informații cu privire la acest acord din perspectiva temei petiției. Apoi, a treia propunere este că, dat fiind faptul că Comisia Europeană confirmă faptul că politica comercială a Uniunii respectă întotdeauna normele Organizației Mondiale a Comerțului și trebuie să se bazeze pe controle și certificări în țările terțe, uh, și la fel și în cazul uh, Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, eu aș propune să solicităm un aviz Organizației uh, Mondiale pentru Sănătatea Animalelor și unul uh, Organizației Mondiale pentru a Comerțului cu privire la acest subiect concret. Comisia a avut mai multe întâlniri și cu autoritățile din aceste țări de origine, știm acest lucru, însă în răspunsul său de astăzi, Comisia ne-a spus constant că țările de origine trebuie să respecte normele europene și cele ale uh, OIE și ale OMC. Ei bine, uh, în acest context să solicităm acestor două organizații avizele despre care vorbeam, uh, spunându-le că există mai multe petiții din, din partea uh, diversilor petiționari care solicită soluții în acest sens. Așadar, Vom uh, cere aceste patru lucruri uh, și vom lăsa petiția deschisă. Mulțumesc așadar și dacă nu mă înșel, doamna Evi, vă rog. O ajungere posibilă. Dacă aș mai putea adăuga ceva, putem să trimitem această petiție și intergrupului care se ocupă de bunăstarea animală? Păi... Sigur, fără nicio problemă. Atunci considerăm încheiată Comisia de Petiții de astăzi și mâine dimineață continuăm inițial cu reuniunea coordonatorilor și apoi cu reuniunea în plena Comisiei și uh, împreună cu petiționarii. Mulțumesc frumos!